Domnule Anderson, aveți cuvântul. Thank you, President, and good morning, everyone. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Îmi cer scuze. Știu că a fost o decizie dificilă, însă am vrut să subliniez faptul că decizia de a hotărâ amânarea votului este, cel puțin pentru delegația noastră, problematică. Uh, în ceea ce privește percepția la nivelul cetățenilor europeni, care sunt foarte preocupați de acest lucru. Am vrut să subliniez și să spun cu voce tare acest lucru. Domnul președinte, am să vă dau cuvântul după anunțul președintelui. Micro, please. Microfonul vorbitoarei s-a întrerupt. I have another mai am un alt uh, anunț referitor la amendamentul 27 și ordinea în care este introdus pe ordinea de zi. Încă o dată, acest lucru are scopul de a um, crea confuzie în rândul cetățenilor. Ar fi trebuit să fie discutat pe ansamblu. Sunt de acord, e un punct procedural, dar amendamentul 27 s-a bucurat de foarte mare sprijin și vreau să cer președinției să se regândească la acest lucru pe viitor. Stimată doamna Anderson, Ascultați, vă rog, comunicarea președinției și apoi puteți uh, interveni dacă doriți. Există șefi de grup care reprezintă majoritatea în cadrul conferinței președinților, care au informat președintele Parlamentului European că doresc să se amâne raportul domnului Lange în ceea ce privește negocierile pentru parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții. Prin urmare, modificarea poate fi făcută doar la propunerea președintelui, modificarea ordinii de zi, în conformitate cu articolul 152 pentru a permite apoi Parlamentului să voteze pe propunerea de modificare, președintele a acceptat să prezinte o astfel de propunere. Prin urmare, supun la vot propunerea de a amâna discutarea raportului Lange. Vot cu apel nominal. Dacă există cineva care vrea să intervină în favoarea amânării și un reprezentant care vorbe... O secundă, vă rog și un reprezentant care vor. Deci un reprezentant pentru și un reprezentant contra amânării. Sunt invitați să intervină. Cine dorește să intervină pentru amânare, având în vedere că tocmai am prezentat această propunere? trebuie să respectăm voința Parlamentului, dat fiind că Parlamentul votează, plenul are uh, ultimul cuvânt. Plenul are ultimul cuvânt. Plenul va decide ce urmează să facem. Vă rog. Stimate domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, timp de săptămâni întregi ne-am pregătit pentru plenarea de astăzi și pentru votul de astăzi și am aflat ieri că președintele a decis că nu vom putea vota astăzi. Au fost diferite zvonuri și vreau să vă spun că grupul nostru ar fi fost gata să voteze astăzi. Dar, dat fiindcă votul nu are loc astăzi și comisia trebuie să voteze încă o dată amendamentele, are sens ca dezbaterea și votul să se desfășoare în același timp și să dezbatem tipul numai când vom ști exact ce avem de votat. De aceea vă rog ca uh, votul să fie organizat împreună cu dezbaterea din plenară după ce Comisia Parlamentară se va întâlni din nou pentru a discuta amendamentele. Și deci haideți să amânăm astăzi acest punct. Mulțumesc. Acum o intervenție împotriva amânării votului. Vă rog, aveți cuvântul. Stimați uh, colegi, stimate colege, S-a spus că majoritatea președinților de grupuri uh, la conferința președinților au cerut președintelui Parlamentului să amâne dezbaterea de astăzi. Eu vreau să explic că mi se pare o mare problemă această, uh, acest mod de a proceda. Pentru că Uh, nu facem decât să uh, luăm puterea Parlamentului nostru, să ia această măsură fără să fi fost consultați toți cei vizați. Nu este normal. Nu te poți ascunde după un alineat. Poți întotdeauna să um, îți exerciți drepturile, de exemplu dreptul de a depune amendamente. Dar ce mi se pare mie necesar este ca mai înainte să avem consultările necesare între noi. Noi ca grup vrem să protestăm împotriva acestui mod de a proceda. Parlamentul singur își pune bețe în roate și ne dă drepturile deoparte. Milioane de oameni Milioane de oameni așteaptă să vadă ce vom face noi astăzi și noi pur și simplu uh, ne dăm în lături. Oamenii care ne-au ales au cel puțin dreptul să audă glasul Parlamentului. Și asta indiferent de ce crede majoritatea. Noi nu vrem să fim responsabili de ceea ce face Marea Coaliție din Parlament și nu putem fi responsabili de faptul că Marea Coaliție nu se poate pune de acord. Este o procedură incorrectă și nu suntem de acord. Una informazione o informație de ordin administrativ, pentru că trebuie să știm că pe votul în plenară pentru raportul Lange avem 116 amendamente, 87 de intervenții pentru vot cu apel nominal și 10 solicitări de vot pe părți conform articolului 175 din regulament, președintele Schulz, după ce s-a consultat cu președintele Comisiei pentru uh, Comerț Internațional, a cerut reunirea acestei comisii pentru a examina amendamentele și solicitările. De aceea a fost amânat votul. Acum discutăm despre dezbaterea pe fond, dacă vom avea sau nu acum dezbaterea, nu votul. Votul a fost deja amânat pe baza articolului 175 din regulament la hotărârea președintelui. Bruxelului. Președintele Pitel are cuvântul. De Daia. Domnule președinte Tajani, mi-ați luat-o înainte. În prima etapă a acestei discuții nu era clar dacă trebuie să amânăm votul sau discuția. Însă, între timp, dumneavoastră ne-ați clarificat că nu discutăm aici despre vot. Votul a fost suspendat. Uh, în urma unei hotărâri a Parlamentului, președintelui Parlamentului European, care, datorită numărului mare de amendamente, a amânat uh, votul și a retransmis raportul în comisie. Noi am apreciat înțelepciunea acestei hotărâri a președintelui Schulz. Îmi cer scuze. Problema Parlamentului nu e să demonstrăm că suntem aici, ci ideea este să deliberăm și înșelăm încrederea cetățenilor dacă nu discutăm, dacă nu deliberăm ne confruntăm cu riscul de a nu avea o rezoluție și președintele Schulz a luat o, o decizie foarte bună în fața acestei probleme. Nu e prima dată când se întâmplă ceva. Punct. A doua chestiune. În ceea ce privește discuția, noi nu suntem nici pentru, nici împotrivă. Din punctul nostru de vedere, discuția poate avea loc sau poate să se desfășoare împreună cu votul atunci când votul va avea loc. Pentru noi, asta nu este o chestiune la care tranșantă. Problema centrală este că, având în vedere mandatul acordat grupurilor și din partea grupurilor pentru rezoluție, președintele Schulz a hotărât cu înțelepciune să retransmită raportul în comisia responsabilă pe fond. Onorevole, onorevole Jadot. Domnul Jadot. Dragi colegi, ce se întâmplă cu acest Parlament European în care președintele decide să manipuleze regulamentul pentru că e frică că nu va avea majoritate pentru uh, acest uh, acord? pentru TTIP, pentru că e frică că nu va avea o majoritate pentru sistemul ISDS. Și ce se întâmplă cu acest Parlament European în care dreapta liberală crede că poate distruge această dezbatere, că o poate lăsa deoparte pe un subiect care interesează pe cetățeni? Ce se întâmplă cu acest Parlament căruia e frică de dezbatere, e frică de cetățenii care l-au votat. Onorevole Weber, onorevole Weber. Doamna Web, domnul Weber. Dragi colegi, dragi colegi. Dragi colegi, dragi colegi. Pentru ora 8 e o dezbatere destul de interesantă în Parlamentul European. Aș dori în primul rând să spun încă o dată clar că decidem dacă astăzi discutăm sau nu discutăm în plenul Parlamentului European. Nu se decide în spatele ușilor închise, ci decidem noi deputații dacă dezbatem sau nu dezbatem. Este o procedură absolut corectă și e foarte bine așa. În al doilea rând, Martin Schulz a decis pe baza regulamentului. Regulamentul de procedură este clar. Când se depun prea multe amendamente și plenul este supraîncărcat, are dreptul de a retrimite raportul în comisie. Această procedură ține de munca Parlamentului. În al treilea rând, dragi colegi, dragi colegi, ca uh, politician vreau să spun că mă sperie când văd că aici în Parlament cele două extreme, de dreapta și de stânga, se susțin unele pe, alta, pe altele. Pe mine unul mă îngrijorează foarte tare acest fapt. Onorevole Doamna Harms. Și după aceea votăm. Ultima intervenție, doamna Harms. Onorevole Harms, you have the floor. Aveți cuvântul. Stimate coleg Weber, această ultimă acuzație mi se pare un lucru la care trebuie să vă mai gândiți. Pentru că, domnule Weber, stimate colege, stimați colegi, dacă toți cei care au o poziție critică față de uh, ISDS în cadrul TTIP sunt acuzați că sunt radical, radicaliști de stânga sau de dreapta extremiști, eu mă întreb ce fel de uh, parlament avem aici. Și de fapt, bine, bine, Aici stau mulți colegi, mai ales în partea mea dreaptă, dar și în partea mea stângă mulți colegi care în campania electorală au promis alegătorilor că aceste instanțe private de arbitraj nu vor exista. A fost o promisiune clară și acest vot și dezbaterea vor fi amânate astăzi. Asta face Martin Schulz, bazat pe regulamentul de procedură. Martin Schulz intervine pe acestui vot pentru că nu mai este clar în ce mod se mai raportează grupul lui, grupul socialist, la promisiunile din campanie. Stimate coleg Pitela, stimate coleg Pitela, stimate coleg Pitela, Wir haben schon gehandelt. Als zwei Onorevole Am negociat aceste peste 200 de amendamente. Președintele întrerupe. Onoreul Arms. Doamna Harms. Sit down, please. Vă rog, luați loc. Are acum cuvântul domnul Kamal. Vă rog. Doamna Harms, dezbatem dacă discutăm sau nu. Dobbiamo tolto la parola, chiediamo la parola. Onorevole. Sit down, please. Vă rog, doamnă Harms, luați loc. Micro. Good morning, everyone. How, how are you? Bună dimineața tuturor! Ce mai faceți? Cum vă simțiți? Ajung și la dumneavoastră imediat. Vă vine rândul. Haideți să fim foarte clari. Eram gata să votăm. Și din cauza purtării dezonorante a stângii, nu putem vota astăzi. Așa este, nu? Credeam că am ajuns la un acord și acel acord a fost încălcat. Iar acum discutăm. Ok, nu votăm și acum discutăm dacă vom dezbate măcar. Este foarte clar. Există persoane care doresc să se dezbată acest subiect, însă este absolut normal ca dezbaterea să aibă loc în același timp cu votul. Putem să ne agităm atât cât vrem. Însă dezbaterea ar trebui să ne fie proaspătă în minte și să fie apropiată de momentul votului. Și văd că ar trebui să sugerez că avem nevoie de un mecanism de soluționare la nivel internațional și chiar și aici în Parlament. The last, the last speaker ultima intervenție uh, astăzi pe acest subiect, domnul Cobor. Și apoi trecem la vot. Uh, Doamnelor și domnilor, asta așteaptă cetățenii. Cetățenii Europei se așteaptă ca noi să avem dezbaterea acum. Peste două milioane de cetățeni au depus petiții cerând să discutăm despre acest subiect. Am primit telefoane, mail-uri, fiecare în parte din acest parlament. A fost un potop. Cetățenilor le pasă de acest subiect. Și ce facem noi în această dimineață? Dimineața aceasta este prevăzută pentru dezbaterea TTIP. Punctul e pe ordinea de zi pentru astăzi. Ce facem? amânăm sau facem ceea ce așteaptă cetățenii de la noi, și anume să organizăm o dezbatere. Doamnelor și domnilor, aici alegem între democrație, între a-i asculta pe cetățeni, sau a ne întoarce în spatele ușilor închise pentru a lucra în modul specific al Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, haideți să avem dezbaterea astăzi pentru că asta așteaptă oamenii de la noi, din Regatul Unit și din întreaga Europa. Rego. Vă rog, mulțumesc. Mă alătur indignării celor care în această dimineață și-au exprimat uh, Uh, gândurile, care sunt exact ceea ce gândesc și cetățenii. Suntem un parlament de birocrați atunci când ne convine și un parlament al blablaului când majoritatea nu este de acord. Este absolut rușinos să folosim regulile doar atunci când ne convine. Și aș vrea să le reamintesc colegilor care stau în centru că sunt ancorați într-o indreie ideologică de, de stânga și de dreapta învechită uh, ideile cetățenilor de bun simț nu sunt nici de dreapta, nici de stânga și îmi pare rău să vă spun dumneavoastră, domnule Weber, dar astăzi bun simț vedem în uh, rândul Parlamentului din partidelor din această parte a aulei, nu dumneavoastră. Domnul președinte, pozițiile sunt clare, toată lumea și-a exprimat punctul de vedere, prin urmare supun acum la vot, vot cu apel nominal, GUE a vorbit deja și încă destul de mult. Nu, acum supunem la vot propunerea. Nu se poate. Supunem la vot propunerea de a amâna discutarea raportului Lange. Vot cu apel nominal. Se votează, deci, încă o dată, propunerea de amânare. Cine votează da, votează pentru amânarea discuției. Cine votează nu, votează pentru a avea dezbaterea acum, în momentul de față. Pe baza articolului 175 din regulament, președintele a hotărât amânarea votului. Prin urmare, în momentul de față, votați doar pentru a hotărâ dacă vom avea sau nu discuția acum sau dacă ea va fi amânată. Vot nu va avea loc în niciun fel astăzi pe acest raport. Deci avem vot cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. L'ordine del giorno è così. Ordinea de zi se modifică, se aprobă text, se aprobă propunerea și uh, discutarea raportului Lange se amână. Prin urmare, ședința se suspendă până la momentul la care vom începe voturile, la orele 12. Ședința se suspendă.